pentru serviciul extraordinar uh, al um, reginei. Mulțumim, este o realitate și, într-adevăr, ea va fi consemnată cum trebuie. Deci, uh, avem de adoptat procesul verbal al ședinței de ieri și textele adoptate care sunt disponibile. Există observații? Înțeleg că nu. Trecem mai departe anunțul pe care urmează să l fac este că am primit din partea consiliului